trimitem acolo să fie direcționate înspre teroriști sau spre regimul de la Damasc. Nu poate fi vorba de reconstrucție înainte de demararea unui proces politic real. Noi vom continua să aplicăm sancțiunile europene care vizează anumite persoane și entități asociate cu regimul de la Damasc, dar aceste sancțiuni nu sunt împotriva poporului sirian. Am spus-o deja. Conflictul din Siria E un conflict geopolitic. Uniunea Europeană are o răspundere care îi revine în direcția protejării poporului sirian și trebuie să continuăm să identificăm puncte de vedere comune cu alți protagoniști internaționali, Rusia, Statele Unite, Turcia și alții. Și o să vă țin la curent în legătură cu discuțiile de la Washington pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Din partea PPE are cuvântul doamna Șoidrova. Aveți un minut și jumătate. Děkuji za udělení slova, vážený eh, pane vysoký představiteli. Vă mulțumesc foarte mult, înalt, stimate înalt reprezentant, vă mulțumesc pentru, pentru raportul dumneavoastră. Războiul din Siria durează deja de 9 ani și asistăm uh, la ultima suflare a conflictului uh, din Siria. În cele din urma Assad își deci, va consolida puterea pentru că civilii fug din calea um, trupelor lui Assad înspre frontierele turcești pe care nu le pot însă traversa. Conform organizațiilor umanitare există aproape un milion de persoane strămutate intern și sunt de acord aceste Uniunea Europeană trebuie să acorde asistență umanitară acestor persoane și fac apel la dumneavoastră pentru a aplica proiecte umanitare în regiune. Aproape 70% din victimele care au fost obligate să fie strămutate sunt copii și iată de ce vreau să vă rog ca Uniunea Europeană să sprijine în continuare copiii, să sprijine școlile pentru copii în lagărele, uh, în taberele unde aceștia sunt găzduiți, îmi cer scuze, bineînțeles, nu e însă o soluție pe termen lung. La ora actuală, soarta orașului Idlib depinde de negocierile între Damasc, uh, Mos- Moscova uh, și Statele Unite și uh, vreau să știu aici Uniunea Europeană ce rol va juca. Ați amintit pe bună dreptate rolul ONU. Cred însă că o soluție pe termen lung poate fi găsită doar în cadrul ONU sancțiunile și asistența umanitară din partea Uniunii, toate bune și frumoase, însă cer ca Uniunea Europeană să asume un rol mai clar în ce privește soluția pe termen lung eh, pentru conflictul din Siria. Mulțumesc! Pentru grupul SID are cuvântul doamna Cati Piri un minut. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Titlul dezbaterii de astăzi, situația securității din Siria ei, din titlu avem uh, ironia dureroasă a realității, deoarece, dragi colegi, realitatea e că în Siria nu există securitate. Nu există securitate pentru milioanele de civili. Uh, care acum sunt sub uh, asediu la Idlib după ce s-au strămutat. Doar disperare, distrugere și moarte pentru răniți. Au fost atacate spitale, 370 de oameni au fost uciși, 700 de mii de refugiați uh, blocați acolo, uh, care n-au unde să meargă, n-au haine și n-au hrană. Încă o dată, regimul sirian și aliații săi ruși iranieni folosesc tactici uh, inumane. Uh, țintind în mod explicit civilii și spitalele și încălcând astfel uh, orice noțiune de omenie. Dragi colegi, sper că în curând Bashar al-Assad va, va fi la Haga pentru ca să se facă dreptate pentru suferințele milioanelor de sirieni. Vă mulțumesc în numele grupului Renew, dau cuvântul doamnei Vadmas. Czas wystąpienia półtorej minuty Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, eh, domnule Borel Fontel. Știm că presiunea acum este uriașă. În octombrie trecut, America i-a abandonat pe sirieni și ce a făcut Europa, haideți să o spunem pe șleau. Europa n-a făcut nimic pentru forțele democratice siriene. Am ajuns la un conflict uh, mediat de Rusia și Turcia și la milioane de refugiați. Ce trebuie să facă Europa? E, întrebarea e mai ușor de pus decât de răspuns. Le-am dat mână liberă lui Putin și Erdogan și acum suntem în situația în care suntem. Greșeala noastră a fost că am avut această diviziune la Consiliu. Francezii au încercat să se apropie de Assad. Nu-i critic neapărat pe francez, dar critic Europa că n-a rămas unită. Dacă am avea o strategie comună, și asta repede, pentru că Turcia și Israel uh, au, au motive să-i permite lui Assad să, să scape basma curată. Deci, domnule Borel, uh, e nevoie de un plan nou și foarte repede. Și cred că obiectivul principal trebuie să fie un acord imediat de încetarea focului. Din partea idei Domnul Mariani, un minut jumătate. 9 ani de erori, Europa Uniunea Europeană continuă să persiste în eroarea sa. Uniunea Europeană și statele membre au adoptat poziții radicale. Pe de-o parte aveau, erau rebelii, pe de altă parte răul guvernul sirian și în câteva săptămâni favoriții occidentalilor și americanilor au fost scoși din joc de facțiunile islamiste pentru că nu reprezentau mare lucru în conflictul în curs. În uh, cazul rebeliunii s-au încurajat atentate împotriva uh, minorităților precum cea creștină fie sprijiniți uneori de domnul Erdogan, fie de saudiți. Uniunea Europeană a trimis căștile albe, așteptând că în cele din urmă nu făcea altceva decât, descoperind că cele din urmă nu făcea decât să um, sprijine jihadiștii din Aleppo. Iar săptămâna trecută reprezentantul uh, unui grup terorist care a terorizat regiunea a fost prins la Marsilia cu uh, o viză Erasmus. Ar trebui acum să îi ajutăm pe islamiștii de la Idlib, ori, uh, dragi colegi, vă reamintesc fraza raportului uh, Consiliului de Securitate din uh, luna iulie anul trecut. Idlib este la ora actuală cel mai mare centru al luptătorilor islamiști din, de pe glob, da? Ce să facem cu, acest, cu acești islamiști? Să-i luăm înapoi în Europa? Unde să-i ducem? Ce să facem cu ei dacă sunt niște rebeli pe care nu-i dorește nimeni? Sau să-i lăsăm uh, acolo uh, și să vedem cum guvernul sirian ar face orice ar face alt guvern și anume să readucă pacea exterminând rebelii. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, are cuvântul în numele grupului Verzilor doamna Neumann. Un minut. Nach Idlib sind all jene Menschen înspre Ilib au fugit toți acei oameni care până acum nu au reușit să fugă din Siria. 3 milioane de persoane sunt acolo închise, închise într-un război uh, paravan. Civilii sunt atacați, spitale și școli bombardate. Ce se întâmplă la ora actuală în Idlib e pur și simplu îngrozitor. Idlibul are nevoie de asistență umanitară și Uniunea Europeană trebuie să o acorde, însă poate face mai mult, poate să se implice în favoarea unui armistițiu să um, urmărească cei vinovați de crime de război, sancțiuni pentru Rusia și, da, contingente de preluare pentru persoanele vulnerabile din Idlib. Domnule, domnule Borel, nu are nimeni o soluție pentru această problemă, însă iată de ce e atât de importantă, important să facem acei mici pași pe care putem să-i facem în mod consecvent pentru a ne opune cumva um, situația oribile din Siria și sper ca la Consiliu să se poată face un pas înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Giambatski. Minută. Dziękuję bardzo. Уважаема госпожо председател, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Stimate domnule înalt reprezentant, să pun întrebarea ce poate face Uniunea Europeană și de ce nu intervine Uniunea Europeană. Dragi colegi, știți că Uniunea Europeană nu poate face nimic și știți că nimeni, niciun guvern european nu va putea face nimic atâta timp cât în continuare să vând arme către Arabia Saudită și atâta timp cât închideți ochii în fața ceea ce face un dictator ca Erdogan. Îl considerați un islamist moderat. E bine, atâta timp cât aveți această atitudine, nu veți putea organiza decât dezbateri ca cea de astăzi și vă pierdeți timpul. Deoarece, dragi colegi, știți, că islamul moderat taie uh, da, capetele creștinilor, de fapt. Și știți, de asemenea, că cei pe care îi finanțează guvernele dumneavoastră sunt, de fapt, cei care se află la originea acestui război. Deci până nu vă dați seama de asta, nu veți face nimic. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Gheorghiu, numele GUE. Domnule Borel, nu avem nevoie aici de Ponțiu Pilat, pentru că tragedia din Siria este de nedescris. Fiecare nou episod care se înregistrează la Idlib este tot mai tragic. un milion de persoane s au alăturat refugiaților. Zona de siguranță pe care trebuia să o creeze Erdogan nu a făcut altceva decât să deschidă porțile infernului. Nu vorbim de cifre, ci de oameni, de copii care au un suflet, eh, care au vise și nu sunt luate în calcul. În această zonă e în joc însăși omenirea. Ținem cont de toate acestea sau uităm de ele și le lăsăm în acordurile și mințile diabolice? Mulțumesc, care cuvântul doamna Santos, un minut. Mai de 300. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte mai bine de 370.000 de morți, 600.000 de persoane strămutate în ultimele luni. Acestea sunt uh, cifrele care ne arată ce se întâmplă în nord-estul Siriei. E o catastrofă umanitară. O țară distrusă de 9 ani de conflict unde supraviețuitorii trăiesc, trec prin chinuri cumplite, atacuri indiscriminate împotriva infrastructurii de bază, împotriva civililor, asta în ciuda apelurilor repetate de încetarea focului. Persoanele strămutate în prezent trăiesc fără adăpost, fără nimic, fără alimente. E important să continuăm cu asistența umanitară oferită acestei categorii de populație încercând în același timp să asigurăm ajungerea la un acord de durată în conformitate cu rezoluția 2054. Domnule Borel, ați făcut un apel la crearea de culoare umanitare și la asigurarea de condiții necesare care să permită asistenței umanitare să ajungă la civil. Ați primit vreun răspuns la aceste apeluri? Mulțumesc. Urmează un minut domnul Etienne. Mulțumesc foarte mult. Din februarie 2019, după cum spuneați, domnule Borel, Conflictul nu a fost decât uh, reațățat, un milion de persoane au fost strămutate intern și din uh, septembrie 2019, dragi colegi, provincia Ilib și împrejurările sunt uh, bombardate zi de zi aproape de regimul lui Bashar al-Assad, care e sprijinit de aviația rusă. Turcia a dus peste 600 de militari peste, dincolo de frontiera comună și există temeri că situația se va agrava. Peste 500 de mii de persoane au fugit din Siria din decembrie, 80% din acestea fiind femei și copii. E vorba de cea mai mare strămutare de persoane de la începutul conflictului din 2011. De atunci, conflictul uh, se tot prelungește de aproape 9 ani, 400.000 de persoane au fost ucise, dintre care 22.000 copii. Iar noi privim în continuare. Trebuie să impunem un armistițiu, să apărăm persoanele strămutate și să cerem o soluție pașnică la acest conflict. Asta spuneți, domnule Borel, oare o misiune ONU ar fi soluția potrivită? Aștept să vă asumați răspunderea, pentru că avem și o obligație morală față de această regiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, Ivan David, un minut. Vážená paní předsedající, Klíčovým problemem... Doamnă președintă, vă mulțumesc. Principala problemă din Siria e poziția de negociere a Turciei și uh, puterea Turciei. Uniunea Europeană e slabă și coruptă pentru că în Uniunea Europeană la putere sunt concernele transnaționale care au investiții importante în Turcia. Iată de ce Uniunea Europeană nu e într-o uh, poziție, nu e în măsură de a aplica sancțiuni. A ajutat însă Turcia să aplice sancțiuni Siriei. Uniunea are într-adevăr instrumentul de preaderare pentru Turcia pe care l-a cam limitat, însă în același timp îi dă bani Turciei pentru ca Turcia să apere frontierele Uniunii. Iată de ce Turcia procedează după bunul plac și așa va face și pe viitor. Turcia a alungat peste un milion de curzi și creștini din uh, teritoriile din uh, teritoriile siriene, iar Uniunea Europeană nu e nici măcar în măsură să aibă grijă de sine și să um, nu lasă Turcia să fură gaz, să fure gaz din nordul uh, Ciprului. Doamna Cancă, un minut. Situa- Situația din Siria este îngrozitoare. Aproape 400.000 de oameni au murit din 2011. E un conflict de durată. O soluție trebuie găsită. Suferința sirienilor și Uh, riscurile la, um, în ceea ce privește securitatea globală au durat de prea mult timp. UE uh, a oferit peste 7 miliarde de euro ca ajutor, însă practic nu am făcut decât să um, oblojim puțin o rană care nu se mai închide niciodată. Uh, Acum trebuie făcut tot posibilul pentru dezescaladarea tensiunilor. O încetarea focului e necesară, trebuie menținută o pace fragilă. Uniunea Europeană poate uh, avea o influență, însă această influență va fi redusă dacă nu există unanimitate în Consiliu și dacă nu există unanimitate la NATO. Nu există soluții elegante la îndemână doar nevoia urgentă de a da dovadă de pragmatism și de hotărâre diplomatică. Deci haideți să recurgem la da. acestea două. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Nicolae Willumsen de la GUE. Un minut. Revolutionen Syrien som et Conflictul din Siria a început ca o rebeliune împotriva unei dictaturi brutale. Această rebeliune populară a fost reprimată brutal de regimul Assad și a eșuat. A eșuat și Europa în a o sprijini. Acum Siria e un câmp de bătălie, de bătaie, unde s-au încăierat tot felul de puteri altele din, din spectrul internațional. Sunt miliții extremiste care au trecut la operațiuni de purificare etnică în estul Siriei. Putin folosește regimul Assad pentru a-i se permite diferite încălcări ale dreptului internațional. Vorbeați de sprijinul oferit forțelor pro-democrate în lupta împotriva statului islamic și a regimului Assad. Haideți atunci să recunoaștem autoritățile din Nord-Est și să impunem sancțiuni împotriva domnului Erdogan până își retrage trupele și să trimitem acolo forțe ale Națiunilor Unite de, de, de forțe de pace care să protejeze populația civilă împotriva purificării etnice. E timpul să intervenim, domnule Borel. Vă rog, aveți un cartonaș albastru? Acceptați să răspundeți la întrebare? Sigur că da. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Gândiți-vă la rolul jucat de Uniunea Europeană de Statele Unite, de Arabia Saudită în destabilizarea regiunii. E un război creat de amestecul acestor puteri străine. S-a dorit destabilizarea țării pentru a schimba regimul. Curzii nu s-au bătut cu sirienii, curzii au probleme cu Turcia, nu cu regimul Assad. Și Uniunea Europeană are mâinile pline de sânge. Vă rog, Sigur, există interese geopolitice externe în Siria, dar știm foarte bine că sute de mii de civili sirieni au ieșit în stradă cerând libertate, cerând democrație și această uh, uh rebeliune populară a fost reprimată brutal. Și atunci noi ce facem? Trebuie să fim de partea curzilor și a forțelor pro-democratice din Siria pentru a lupta pentru democrație și libertate. Doar așa putem aduce stabilitate și pace în Siria și în Orientul Mijlociu. Mulțumim foarte mult. Îi dau cuvântul uh, domnului uh, Pițula, un minut. Mulțumesc foarte mult. Războiul din Siria durează de 9 ani, însă agravarea situației de la Idlib s-a tradus în cea mai gravă criză umanitară din regiune pe lângă Yemen, pentru că aproape 400.000 de, mii de persoane au fost obligate, au fost nevoite să fugă începând cu luna decembrie de anul trecut. Nu e pentru prima dată 80% din acești refugiați sunt grupuri deosebit de vulnerate, vulnerabile, femei și copii. Uniunea Europeană și alte instituții au fost nevoite să își pună capăt operațiunilor. Multe din aceste instituții ofereau de pildă învățământ copiilor. Vorbim de asistență umanitară de peste 2 milioane, 2,8 milioane de um, euro. Uniunea Europeană este un promotor al păcii și stabilității în regiune și trebuie să treacă de la un rol pasiv la unul activ, să propună soluții. Acesta este rolul nostru Trebuie să intensificăm discuția între părțile implicate în conflict și să oferim o platformă multilaterală pentru găsirea unei soluții. Haideți să luăm exemplul uh, recentei conferințe de la Bruxelles care a dat un exemplu în ce privește Libia. Domnul Glucksmann. Mulțumesc, stimate domnule înalt reprezentant. Dragi colegi, vă rog să vă uitați cu toții la imagine de pe rețele sociale imagini uh, puse de soldații lui Bashar al-Assad. Vedem cum distrug uh, morminte, cum distrug uh, cadavre, cum se distrează afișând capetele morților. În regiunea Idib. spitale, școli, brutării sunt distruse și îi lăsăm să facă asta, așa cum i-am lăsat de 9 ani de zile. Și ce aud astăzi aici? Aud în acest emiciclu cum unii fac apologia regimului lui Assad și cer uh, să fie exterminați rebelii. Spune, permiteți-mi să vă spun că mă simt uh, rușinat uh, și sunt indignat. Domnule Borel, nu trebuie să cedați niciodată celor care vor o normalizare a relațiilor cu Assad. Să nu uităm cine sunt victimele și cine sunt călăi. Bashad își are locul la Curtea Penală Internațională de la Haga. Vă mulțumesc, domnule Glucksmann.

Domnul lui Esteves, un minut. Chcą się zgłosić do zabrania głosu. Bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și înaltelui reprezentant pentru prezentarea situației în Siria. Nu o să repet, atacurile împotriva populației civile în nord-estul Siriei, morții, atrocitățile. Mulți colegi au spus deja toate aceste lucruri. Condamnăm toate aceste lucruri, evident, insistăm asupra necesității de a garanta accesul asistenței umanitare, dar este adevărat că ne regăsim în fața unei situații în care din păcate, nu putem interveni mai practic și mai eficient. În cazul Libiei, Uniunea Europeană a avut succes prin declararea embargoului de arme și în altul reprezentant a făcut ca europenii să fie cei care veghează asupra acestui embargo pe mare. Evident că în Siria există armament și muniții și întrebarea la care ar trebui să încercăm să răspundem este dacă putem promova un embargo de arme împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnul Miller, un minut acum pani przewodnicząca! mamy do czynienia z wielkim dramatem i tysiącami problemów. chciałem powiedzieć o trzech. doamnă președintă avem de-a face cu o situație cât se poate de dramatică. În primul rând, o criză umanitară. Milioane de refugiați care fug de război înspre Turcia. De asemenea, sunt fac tabere la frontiera turcă. Apoi avem invazia turcă în Siria care împiedică ajutorul umanitar. Iar apoi vedem armata uh, turcă uh, și Al-Qaeda. Cred că este un indiciu bun pentru Uniunea Europeană uh, pentru a depune presiune asupra Turciei. De asemenea, trebuie să condamnăm atrocitățile și persecuția uh, curzilor și atrocitățile uh, comise împotriva curzilor de către jihadiști. Mulțumesc. Urmează domnul Mavrides. Mulțumesc, doamne președinte. Aș dori să clarific ceva. Nu admir regimul Assad mâinile regimului sunt uh, acoperite cu sânge, dar uh, dacă îi ascultăm pe experți, cred că există o oarecare confuzie. Până acum, consideram că avem o decizie unanimă. Am spus că obiectivul vestului și al lumii uh, civilizate este să neutralizeze statul islamic și jihadiștii. Dacă s-a schimbat acest lucru, trebuie să declarăm acest lucru public. Cine îi finanțează pe jihadiști? Cine trimite trupe pentru a continua măcelul? Cine a finanțat timp de ani de zile pe acești oameni? Acesta are un nume, noul sultan de la Ankara. El îi plătește, îl cheamă Taip Erdogan. Aceasta este marea problemă și um, noi îndrăznim să spunem adevărul, pentru că credem în valorile europene. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Kempa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnule înalt reprezentant, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră la începutul intervenției. În Siria și în țările învecinate avem de-a face cu o catastrofă umanitară. În Aleppo doar există cam 10.000 de orfani pentru care e nevoie de intervenție imediată. Țara mea s-a implicat pe lângă contribuțiile la planul european, s-a implicat și și-a asumat investirea de fonduri suplimentare pentru ajutorul umanitar livrat Libanului, Iordaniei și Siriei. Investițiile acestea sunt foarte importante, dar Trebuie să înțelegem că în prezent Uniunea Europeană este cel mai mare donator. Avem informații că din un milion și jumătate de creștini din Siria uh, mai sunt acum cam 200 de mii Situația este absolut dramatică. Trebuie să sprijinim ONG-urile, uh, misionarii, reprezentanții bisericii, care ajută copiii, care oferă asistență medicală. Este un apel pe care îl facem întregii lumi. Asta dacă câștigat deja războiul. Mulțumesc și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Sandra Pereira va prelua președinția. Vă mulțumesc. Um, regimul Assad avansează către provincia Alep și uh, luptă împotriva organizațiilor teroriste. Dezbaterea de astăzi are legătură cu trimiterea unui convoi militar turc și atacuri cu rachete israeliene. Trebuie să garantăm uh, resursele naturale din Siria și să chestionăm legitimitatea uh, autorităților siriene. Se dorește ocuparea acestei regiuni. Jihadiștii se opun drepturile, drepturilor omului. Rezolut, rezolvarea acestui conflict necesită apărarea, suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei și respectarea dreptului internațional și a Cartei ONU. Vă mulțumesc. Domnul Wallace, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Armata siriană progresează în fața jihadiștilor sprijiniți de Turcia și de Statele Unite în Idlib. Uh, se găsesc arme americane la jihadiști. Provincia Idlib a fost uh, controlată de Al-Qaeda de ani de zile. Oameni fanatici care au fost înarmați, formați de Statele Unite, Brit- Marea Britanie, Turcia, uh, uh Emiratele Arate Unite și așa mai departe. Uh, sute de mii de uh, morți uh, inutile au fost rezultatul. Uniunea Europeană acum cere acces nerestricționat pentru ajutorul umanitar în provincia Idlib și în același timp impune uh, sancțiuni care creează greutăți poporului sirian. Voi ați, uh, ați băgat jihadiștii în Siria, luați-i înapoi. Vă mulțumesc. pośle, głos zabierze pani Claire Dali Mulțumesc foarte mult. Um, doamnă Clerdani, mulțumesc, doamnă președintă. Fără îndoială, sirienii suferă de 9 ani, de peste 9 ani. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nemulțumirea oamenilor împotriva guvernului Assad a fost deturnată de jucători internaționali pentru a schimba regimul. Și că, de către SUA și anumite state membre UE, Uh, care au făcut ca jihadiștii să ajungă în țările acestea prin Turcia și iată, după 10 ani n-au putut răsturna guvernul care a recâștigat controlul. Și uh, astfel au ajuns la un acord cu oamenii, unii au fost de acord să se întoarcă la guvernare, alții nu. Știam că ziua aceasta va veni și e ironic când vorbim despre luptători străini care au venit din țări aici, noi nu-i acceptăm înapoi, dar îi așteptăm pe sirieni să rezolve problema. Problema cheie este să oprim sancțiunile, să discutăm cu guvernul sirian și să readucem pacea în acea țară, să ne asumăm răspunderea pentru rolul european în acel dezastru și să recunoaștem că guvernul sirian a oprit jihadiștii și creșterea ISIS. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Acum, vicepreședintele și înaltul reprezentant, domnul Borel, are cuvântul. Înțeles, bardzo proszę. Gracias, señora Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor uh, eurodeputaților care au participat la această dezbatere Înțeleg și împărtășesc sentimentul de frustrare din multe dintre intervențiile dumneavoastră, pentru că în fața crizei siriene, un lucru sigur este că Uniunea Europeană a rămas neputincioasă. Spunem, trebuie să înceteze, trebuie una și alta, ar trebui, însă cu ce Uh, capacitate de influență putem să acționăm asupra acestor actori. Mulți ani am spus că nu există soluție militară pentru conflictul din Siria. Până la urmă, soluția a fost una militară. Din partea cui? Din partea celor care au fost uh, capabili să utilizeze forța militară. Europa nu se află într-o asemenea situație. Așadar, vom continua să cerem tuturor celor uh, care acționează să oprească atacurile împotriva populației civile, să nu mai împiedice ajutoarele umanitare, să respecte regulile și obligațiile dreptului umanitar internațional, să îi protejeze pe civili Însă tot știm că aceasta este o declarație de principii, de principiu dacă nu este susținută de o forță coercitivă. Ce s-a întâmplat în Siria este o mare lecție pentru Europa, pentru acest actor geopolitic care vrem să fim noi. Dacă vrem într-adevăr să fim un actor geopolitic, trebuie să luăm măsurile necesare și să alocăm fondurile necesare. Altfel, vom face în continuare sesiuni parlamentare ca și aceasta, la care vom spune va trebui, va trebui, va trebui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem astfel dezbaterea aceasta. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. O întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie, noua strategie multilaterală UE-Africa. Doresc să reamintesc tuturor că pentru a vă înscrie la procedura intervențiilor spontane sau a pune o întrebare cu cartonașul albastru, puteți folosi metodele tradiționale precum și cele electronice. Dăm în primul rând cuvântul autorului acestei întrebări, președintele Comisiei DEVE, domnul Tobe. Uh, uh, uh, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, strategia cuprinzătoare cu privire la Africa este o oportunitate foarte necesară pentru relațiile UE-Africa. Să ne promitem astăzi aici că vom încerca să depășim bunele intenții și vorbele pentru a trece la acțiuni. Să fim orientați pe acțiuni în mod strategic și să nu mai pierdem vremea. O nouă strategie trebuie să recunoască forța și potențialul economiei africane. Este nevoie este în interesul uh, strategic pe termen lung al Uniunii Europene, cât și al Africii, un astfel de, o astfel de strategie, cât și pentru implementarea uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru ca o astfel de strategie să fie de succes, este, sunt necesare trei lucruri. În primul rând, o, viu, o viziune clară a obiectivelor și un plan concret cu o abordare cuprinzătoare uh, cu toate instrumentele disponibile. În al doilea rând, o conștientizare a ceea ce putem obține dacă câștigăm, dacă reușim să ne consolidăm parteneriatul și care este miza dacă nu. În al treilea rând, să definim cum putem să folosim uh, instrumentele uh, de efic- pentru folosirea eficace a ajutorului umanitar uh, și um, Comisia trebuie să fie un lider pentru coordonarea acțiunilor tuturor instituțiilor și statelor membre. Există o serie întreagă de beneficii reciproce, creștere economică, ocupare, comerț. Există însă și provocări imediate, schimbarea climatică, sărăcia, conflictele și imigrația ilegală. Rata de creștere a populației în Africa înseamnă că nivelul de sărăcie va, cre va, uh, va crește. Ne așteptăm ca în câteva decenii sărăcia să se afle în mod exclusiv în Africa. În numele Comisiei pentru Dezvoltare am depus o serie întreagă de întrebări către Comisie. Sper că astăzi vom putea primi câteva răspunsuri clare. În primul rând, cum contribuie strategia în mod eficace la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la obiectivul fundamental de eradicare a sărăciei? Ce fel de măsuri și mecanisme vor fi uh, adoptate? Apoi, cum va contribui noua strategie la interesele strategice și prioritățile comune ale ambilor parteneri Uh, în perspectiva unei bune guvernanțe, drepturilor omului, luptei împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. În al treilea rând, cum se va asigura Comisia că sunt implicate toate părțile interesate, parlamente naționale, guverne, autorități locale, sectorul privat, societatea civilă. Cum vor fi aceștia implicați, deci, în uh, crearea acestei strategii? Și în al patrulea rând aș vrea să-mi exprim și unele îngrijorări în ceea ce privește potențialul de suprapuneri. Vorbesc despre obiectivele de dezvoltare durabilă, Africa este o prioritate. De asemenea, negocierile cu privire la viitorul uh, acordului de parteneriat UE-ACP uh, cum se va asigura Uniunea Europeană că este consecventă și nu vor exista cadre strategice care să se suprapună. Și nu în ultimul rând, dragi colegi, doamnă comisar, coerența în politica de dezvoltare este ceva ce este prevăzut în tratate și a venit momentul să uh, respectăm acest angajament. Aș vrea să știu cum vă veți asigura că veți incorpora în uh, modul în care gândiți această strategie, coerența politicilor. Și la final, aș vrea să vă spun că așteptăm cu nerăbdare din Comisia de Dezvoltare să cooperăm cu Comisia. Ne așteaptă o sarcină enormă, dar și foarte multe oportunități. Să ne punem pe treabă. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Urpilainen. Doamnă comisar, vă rog. Doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului, Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru că m-ați invitat să discutăm un astfel de moment important în relațiile dintre UE și Africa, uh, cu această nouă strategie UE pentru Africa. Pe durata audierii mi-am luat angajamentul să fac tot ce pot pentru a consolida cooperarea dintre Comisie și Parlamentul European. De aceea mă bucur să fiu astăzi aici și pentru a face acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Și mi se pare foarte potrivit să discutăm pentru prima dată împreună relațiile cu continentul african. Mă bazez pe experiența dumneavoastră, pe cunoștințe, pe punctele de vedere pe care le consider importante pentru un astfel de subiect. În prima noastră deplasare în, af- în afara Uniunii Europene, președinta van der Leyen împreună cu mine am fost în vizită în Africa. Am întâlnit un continent plin de tineri, plin de încredere, plin de potențial, și atrăgător pentru jucătorii globali. Am întâlnit un partener care merită o implicare mai pozitivă din partea noastră. Am pus deja bazele schimbării prin Alianța Africa-Europe pentru investiții durabile și locuri de muncă pe baza planului de investiții externe pentru uh, investiții durabile. Și asta am reușit în această uh, interval așa de scurt, un progres vizibil. Și acum trebuie să ducem mai departe aceste realizări. E momentul să deschidem un nou capitol care să schimbe în bine relațiile dintre noi. În acest sens, e nevoie de o nouă strategie aprofundată. O strategie care sprijină potențialul Africii, eforturile de guvernanță politică și economică și uh, ne duce către pace și rezistență. O strategie pentru Africa uh, care îi inspiră să se angajeze și să-și asume răspunderea. O strategie care poziționează mai bine UE în noul context global, promovând obiectivele acestei comisii și ambițiile acordului european. Prioritățile stabilite în 2017 rămân valabile și în prezent. Nu dorim să schimbăm direcția de acțiune, dorim doar să intensificăm viteza de acțiune pentru rezultate mai bune. Această strategie va fi garantată prin legăturile pe care le avem cu Agenda 2020, acordul de la Paris privind schimbări climatice, strategia globală UE, și Consensul European privind dezvoltarea și Agenda 2063 a Uniunii Africane. Vom continua să lucrăm la integrarea continentală, la dezvoltarea umană, mobilitate și migrație. Pe lângă abordarea subiectului climei și a provocărilor mediului, din punct de vedere tematic, ne vom axa pe digitalizarea și egalitatea de gen, care sunt elemente esențiale pentru dezvoltare. Nu putem avea o dezvoltare fără o guvernanță solidă, fără respectul drepturilor omului, a statului de drept și a democrației. Prin urmare, ne vom continua eforturile în acest domeniu alături de lupta pentru pace, securitate și împotriva extremismului. Un alt aspect important, chiar dacă vine la final, am vrea să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri africani cu privire la sistemul multilateral bazat pe reguli, care este din ce în ce mai des pus în chestiune. O prioritate cheie de-a lungul mandatului meu este să mă asigur că implementarea acestei strategii sprijină puterea, competențele pe care le reprezentați dumneavoastră. Tinerii, inclusiv femeile tinerii, trebuie să-și asume această strategie. Trebuie să lucrăm la un nou cadru ambițios, lucru care deja a început la nivel politic și tehnic. Între timp, continuăm să ascultăm pentru a ne asigura că există o asumare pe scară largă a strategiei, atât în rândul dumneavoastră, politicienii, cât și în rândul statelor membre, în rândul partenerilor africani și al societății civile, inclusiv tinerii. Vom avea o reuniune a colegiului pe 27 februarie la Etiopia și o reuniune ministerială în mai. Ambele evenimente vor fi ocazii cheie pentru a dezvolta dialogul cu partenerii noștri africani. Intenționez să mă deplasez în Africa în februarie și în martie pentru a avea consultări cât mai extinse posibil. Propunerea pentru noua strategie va figura pe agenda colegiului nostru spre adoptare la începutul lunii martie și asta va semnala începutul unei etape mai concrete cu factorii implicați cheie. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, aștept cu interes dezbaterile și vreau să vă aud punctele de vedere cu privire la prioritățile pe care le-ați identificat pentru un parteneriat Africa-UE reînnoit. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Acum, în numele PPE-ului, are cuvântul doamna Bentele, un minut și jumătate. Doamna președinte, doamnă comisar, de ce avem nevoie de o nouă strategie UE-Africa? E bine, pentru că pentru prima dată Comisia se definește ca fiind geopolitică și și-a uh, propus să participe la uh, um, punerea în aplicare a uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, pentru că trebuie să avem un fel de Green Deal și pentru acordul de la Cotonou, um, pentru că urmează acordul de liber schimb cu Africa. Toate acestea și nu numai sunt elemente care trebuie incluse într-o strategie pentru Africa. Din punctul meu de vedere este important să folosim toată trusa de instrumente a Uniunii Europene și a statelor membre și uh, e de asemenea important să tragem învățămintele trecutului, deci să ne concentrăm asupra unor uh, relații comerciale echitabile și crearea de venituri din uh, impozite în statele uh, africane, formare, democrație, structuri de siguranță, promovarea femeilor și fetelor și implicarea uh, nivelurilor local și regional și nu numai ajutor bugetar. Obiectivul tuturor măsurilor trebuie să fie ca orice african, orice africancă să aibă o uh, perspectivă sigură uh, rămânând în țara sa sau în regiunea sa trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru un real parteneriat care să fie în beneficiul ambelor părți. Președintele grupului nostru, Manfred Weber, a venit cu o propunere pentru un comisar pentru Africa în trecut și a arătat, deci, cât de importantă este Africa pentru PP. Vă spun uh, că vom, vă vom sprijini astfel încât la finalul acestui mandat să fie adus pe, la un nou nivel și să fie creat o nouă bază pentru relațiile UE-Africa. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, în numele grupului SND. Are cuvântul acum domnul Udo Bulman. Un minut. Doamnă comisar, dragi colegi, ne bucurăm că sunteți exact în acest loc și că uh, puneți inimă în această nouă sarcină pe care o aveți. Europa și Africa suntem parteneri și uh, uh, împărțim același destin și în următorii ani fie ne apropiem, fie vom eșua de ambele părți. Tocmai de aceea este important ca parteneriatul să fie pe picior de egalitate. Însă asta trebuie să însemne fără interese uh, pe termen scurt naționale, nici de partea europeană ci un parteneriat pentru educație bună. Da, lăsați fetele să se ducă la școală, să se ducă la școală cel puțin 10 ani ca să-și poată ajuta țara. Uh, îngrijiri de sănătate pentru toată lumea, locuri de muncă bune. Este mai mult decât employability, locuri de muncă bune pentru a construi aceste țări, pentru a crea societăți durabile, atât în Europa cât și în Africa. Asta este treaba noastră și vom uh, contribui la asta cu toată inima și vă vom sprijini cu toate forțele noastre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului Renew Europe, are cuvântul domnul Charles Görens. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Congo este primul stat francofon din lume. Printre limbile ce vorbite în Africa figurează portugheza, engleza și franceză. franceza. Uniunea Europeană este primul partener al Africii în domeniul comercial și de dezvoltare. Avem deja extrem, legături extrem de strânse cu acest continent. Acest lucru însă poate să fie și contraproductiv. Avem nevoie de strategii globale în domeniul politic, de securitate, dezvoltare, economic și comercial. O adevărată strategie trebuie să-și fixeze obiective clare în timp și uh, foi de parcurs pentru realizarea acestora. Transpunerea metodei de lor, care în anii 90 uh, a permis Uniunii Europene să facă progrese considerabile în cooperarea cu continentul african. Până în zilele noastre, dezvoltarea în Africa este uh, condiționată de reticențele africanilor, dar și de acțiunile Chinei, care uh, intervine din ce în ce mai strâns în domeniul economic și militar. Aici trebuie să vină uh, cooperarea Uniunii Europene cu Africa. De ce nu avem o abordare de securitate care să permită Uniunii Africane să uh, uh, aibă un loc la Consiliul de Securitate al ONU? De ce să nu implicăm în legătură cu schimbarea climatică? Ce așteptăm pentru o cooperare uh, economică instituind o zonă de liber schimb între Uniunea Europeană și Uniunea Africană? Africa trebuie să se dezvolte și are nevoie de experiența noastră. Vă mulțumesc. În numele grupului ID are cuvântul doamna Bilde. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu din întâmplare, în Londra, în 20 ianuarie, se lansa summitul inițiativa Londra-Africa. Asta ne arată că Uniunea Europeană riscă să piardă din nou teren pentru că Regatul Unit este un, acord, este un actor foarte important pe acest uh, continent. Summiturile se multiplică. Rusia, China, Japonia, săptămâna trecută uh, primul ministru Trudeau al Canadei a făcut un turneu în Africa promisiunile de parteneriat de la egal la egal vin destul de târziu, pentru că există acorduri de pescuit inechitabile cu ingerențe politice în creștere. Deci nimic nu ne confirmă o lansare a unui partener pe picior de egalitate. Dar problema este ă, pro- ă, această ă, intensificare a migrării. S-a cerut chiar uh, extinderea programului Erasmus, când știm că asta va însemna să deschidem noi filiere de migrație africană. Uni- Uniunea se pregătește să reediteze eșecul Cotonou uh, cu 10 ani pierduți între timp. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, în numele verzilor. Are acum cuvântul doamna Herzberger Fofana. Minute le partenariat entre l'Union européenne Parteneriatul între Uniunea Europeană și Africa se bazează pe o strategie cunoscută în domeniul politic, pe baza valorilor negociate, împărtășite de la egal la egal, care determină aceste relații. Noile acorduri care vizează această strategie au fost uh, încheiate la summitul UE Africa de la Abidjan în 2017 de șefii de stat care au pus accentul pe prioritățile lor. Au identificat patru priorități pentru acțiunile comune în investiții în capitalul uman, rezistență, uh, bună guvernanță, precum și investiții în infrastructuri pentru o dezvoltare durabilă și migrație. În domeniul cooperării, trebuie să ne îndepărtăm de relația paternalistă de până acum – negocierile legate de um, aspectele economice trebuie să se alăture unor considerente strategice. Este vorba de o inițiativă susținută de către Comisia Europeană, dar care ridică, ridică multe întrebări. Cum putem să luptăm împotriva sărăciei? Cum putem să susținem dezvoltarea și să dăm o perspectivă tinerilor și femeilor care reprezintă 60% din populația acestui continent. Vă mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul doamna Vișnievska. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. În primul și în primul rând, doamnă comisar, avem nevoie de o nouă strategie UEACP avem, nevo- avem nevoie să facem față noilor provocări, mai ales migrației. Tinerii pleacă din Africa și din alte țări ACP pentru că nu au acces la educație, la dezvoltare personală și la o viață decentă. Ar trebui să ne întrebăm și să căutăm răspunsul la următoarele întrebări ce au nevoie cel mai mult tinerii în statele ACP? În primul rând, educația. Cea mai bună investiție este o investiție în educație. Accesul insuficient la educație este o barieră reală pe, în fața dezvoltării economice și eliminării sărăciei. Ar trebui, deci, să investim în educație și să sprijinim antreprenoriatul în rândul tinerilor. Trebuie să le oferim acces la microcredite, iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă un mecanism simplu care să le permită tinerilor să își creeze propria întreprindere. Ei doresc să contribuie la bunăstarea țărilor lor. Mulțumesc foarte mult, spune noua președinte. În numele grupului Guengel are cuvântul acum domnul Urban Crespo. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. E adevărat că Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie pentru Africa. Problema este că Europa are nevoie de o strategie care să reflecte interesele multinaționalelor și elitelor politice și nu obiectivelor de dezvoltare ale cetățenilor, inclusiv în Africa. Vorbim de migrație, securitate, eh, eh, dar aceasta este agenda geopolitică a Uniunii Europene. Africa și Europa nu au nevoie de o relație uh, consolidată pe baza pe bază de, de protecția mediului și dimensiunea socială. Acest tip de strategie nu poate să fie un instrument al instrumentelor securitare și economice europene. Trebuie să facem o schimbare de 180 de grade cu politicile noastre, astfel încât să fie coerente din perspectiva ceea ce ne dorim. Să începem un comerț just cu Africa, să deschidem căi legale și corecte pentru migrație și să cerem companiilor europene să-și îndeplinească obligațiile